Thank you, colleagues. I encourage you to take seat. Dragi colegi, vă încurajez să luați loc. Ne rog pe cei care pleacă să o facă în liniște ca să putem începe ședința. Trecem la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Actele delegate și de implementare controlul acestora Este un subiect căruia îi acordăm foarte mare importanță și anume pentru a ne crește capacitatea de control asupra unui, compo unei componente atât de importante a legislației europeană, cum ar fi aceste măsuri de nivel 2. Astăzi ne vom concentra asupra directivei privind uh, serviciile de plată și asupra regulamentului privind uh, comisioanele interbancare pentru plăți cu cardul. Îi urez bun uh, venit, le urez bun venit uh, oaspeților noștri. reprezentanților Comisiei și nu numai. În ceea ce privește PSD2, avem două documente, unul din decembrie 2015 în ceea ce privește autentificarea uh, clienților, RTS și altele, plus un document din 11 uh, um, decembrie în ceea ce privește cooperarea uh, autorităților privind notificările de pașaport. Uh, cu mare interes vom asculta despre, uh, mai mult despre acest subiect. Uh, în ceea ce privește regulamentul privind comisioanele interbancare, articolul 7 solicită ca sistemele de carduri și entitățile de procesare să fie independente din punct de vedere al contabilității și a procesului de decizii. EBA în 8 decembrie a lansat o um, consultare publică în ceea ce privește uh, standardele uh, tehnice de reglementare. Astăzi am vrea să ascultăm uh, despre, să ascultăm rezultatele consultării pe acest subiect și următoarele etape plus pozițiile, viziunile comisiei. Am să-i dau cuvântul domnului Enria, apoi domnului Salas și domnul, doamnei Wezenbeck am să vă rog să uh, vă rezumați la 15 minute. Andreea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să vă pun la uh, curent în ceea ce privește uh, regulamentul privind comisioanele interbancare, IFR, și directiva privind serviciile de plată 2 deci revizuită. Salutăm aceste mandate pentru că ne vor permite să ajungem la um, acel single rulebook și la convergența de super, uh, supraveghere. EBA este foarte angajată în atingerea obiectivelor pentru PSD2 și EFR. Dați-mi voie să vă prezint progresele pe care le-am făcut uh, pentru aceste mandate. După cum ați spus, am primit un mandat conform articolului 7.6 din IFR în ceea ce privește separarea sistemelor de plată prin cardul și entitățile de procesare. Solicităm uh, un, un proiect de uh, standarde tehnice de reglementare care să, cre- să stabilească cererile pe care trebuie să le respecte un sistem de plată prin cardul. Pentru a respecta uh, prevederile în vigoare. EBA a fost informată de mandatul său foarte târziu, după ce s-au terminat negocierile privind IFR. După ce am primit acest mandat, am reunit într-un workshop participanții din industrie, entitățile de procesare, dar și sistemele de plată prin cardul prin carduri. Am publicat un proiect de standarde tehnice de reglementare, RTS, în decembrie 2015 și am dus și o audiere publică în timpul perioadei de consultare, la care au participat 55 de persoane de la peste 24 uh, de organizații diferite. Standardele tehnice de reglementare uh, văd, prevăd uh, măsuri în ceea ce privește independența organizațională, Apoi, independența în ceea ce privește contabilitatea pe care dorim să o obținem prin asigurarea faptului că alocarea costurilor este făcută prin Activity-Based Costing, ABC, și o independență a luării de decizie pe care dorim să o atingem asigurându-ne că Uh, nu există conflicte de interes. Am primit 16 răspunsuri la consultare și le evaluăm în momentul de față, urmea, urmând să publicăm uh, ultimul proiect de uh, standarde tehnice de reglementare în iunie 2016, la 12 luni după ce am început. În ceea ce privește EFR, aș dori să închei spunându-vă că EBA are puteri juridice să dezvolte standardele tehnice de reglementare, însă nu are niciun fel de puteri pentru a se asigura că acestea și IFR în general sunt aplicate în general și supravegheate de autoritățile naționale. De fapt, pentru a își um, respecta rolul, legiuitorul UE ar fi trebuit să aducă uh, acest regulament IFR uh, în domeniul de aplicare al um, regulamentului EBA, adăugând sistemele de plată prin cardul și uh, autoritățile de supraveghere la definiția instituțiilor financiare și a autorităților competente în mod respectiv. Fără asta nu vom putea uh, asigura convergența de supraveghere. În ceea ce privește PSD2, avem 11 mandate, 6 uh, standarde tehnice și 5 orientări cu, de, uh, cu termene de 12, 18 și 24 de luni, astfel încât Munca va trebui să fie finalizată până la data de aplicare a PSD2 în ianuarie 2018. Mandatele țin de uh, notificare ale pașapoartelor, autorizare, supraveghere, solicitări de securitate, raportarea incidentelor, crearea unui registru EBA, proceduri de plângeri și autori, uh, autori, asigurarea de indemnități profesionale. Am început să lucrăm la șapte din cele 11 mandate. Am publicat deja un document în ceea ce privește consultările și un document de discuție în decembrie 2015. Și asta înainte ca PSD2 să fie publicat în monitorul oficial. Cel mai controversat dintre aceste mandate este cel privind <clears throat> standardele tehnice de reglementare privind autentificarea uh, clienților și comunicarea sigură, dezvoltat în cooperare cu BCE. nivelul la care vom reuși să ne atingem obiectivele de uh, creștere a uh, competiției vor depinde de cum uh, elaborăm aceste RTS-uri, ceea ce va defini cum um, vor comunica băncile cu cei de pe, cu um, restul pieței, furnizori de um, a treia, furnizori terți. După cum am spus, în decembrie 2015 am uh, publicat un document de uh, discuție. Uh, când dezvoltăm aceste RTS, Sureba va trebui să ia în considerare echilibrul ce trebuie obținut între următoarele elemente. În primul rând, solicitarea de a ajunge la un nivel ridicat de integrare pe piața unică europeană și, în același timp, Um, cererile concurențiale și facilitarea inovației de-a lungul timpului între diferite uh, firme. Am primit 118 răspunsuri la această consultare, al doilea, uh, cel mai ridicat număr de răspunsuri în viața scurtă a EBA, numai consultarea privind uh, remunerarea bancherilor a s-a bucurat de un număr mai ridicat de răspunsuri și asta spune mult. În momentul de față evaluăm aceste răspunsuri și vom uh, publica un document de consultare în vara lui 2016. RTS-ul final va fi uh, finalizat în ianuarie 2017, deci în termen. Aș dori să închei uh, atrăgându-vă atenția asupra faptului că suntem mulțumiți de progresele făcute până acum în evoluția mandatelor, însă suntem siguri că vom avea mari dificultăți um, în um, punerea în aplicare a sarcinilor noastre din cauza lipsei de resurse. În bugetul pentru 2016, EVAN a primit uh, resurse suficient, adiționale suficiente pentru a aduce la bun sfârșit aceste mandate. În vara lui 2014 am, uh, ni s-a solicitat să evaluăm resursele necesare pentru aceste mandate. Am spus că am avea nevoie de trei posturi în primul an, două posturi în al doilea an și un, an, uh, un post în fiecare an după aceea pentru a dezvolta aceste mandate și a le menține. Însă nu am primit niciun fel de post, niciun fel de resurse suplimentare și numărul de mandate a crescut de la 4 la 11, ceea ce ne pune într-o poziție dificilă. Uh, deci, în, uh, probabil nu vom reuși să ducem la bun sfârșit sau să respectăm uh, toate termenele ce ne-au fost uh, impuse și am, înce am început să deprioritizăm două dintre mandatele PSD2, unul privind punctele de contact centrale și unul privind registrul EBA. Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări împreună cu uh, colegii mei. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult! Luăm notă de îngrijorarea dumneavoastră care, pe care o partajăm în ceea ce privește chestiunea resurselor, dar și argumentul adus în ceea ce privește lipsa Uh, posibilității sau competențelor în ceea ce privește uh, supravegherea implementării AFR. Domnul Salas, în numele, comis- în numele comisiei acum. Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei Econ pentru că <clears throat> ne permite să discutăm acest subiect atât de important. Aș vrea să, conform, să confirm că într-adevăr legislația PSD2 este considerată ca importantă și, eh, și pozitivă în urma adoptării țării de anul trecut. Asta și datorită Parlamentului eh, European, care ne-a permis să ajungem la un nivel eh, de ambiție ridicat în ceea ce privește protecția consumatorilor și deschiderea pieților. Cred că ne regăsim într-un context de distribuție foarte bună a responsabilităților între Comisie și EBA. În ceea ce ne privește pe noi, la Comisie și la DG FISMA, acum ne concentrăm asupra transpunerii acestei, uh, acestui act normativ uh, cuprinzător și facem asta prin instrumentul standard al acompanierii statelor membre în eforturile lor de transpunere. Organizăm workshop-uri în mod regulat, workshop-uri de transpunere. Am avut unul în februarie, avem unul chiar și mâine și vom mai avea patru în acest an și probabil mai multe și anul viitor, pentru a ne asigura că toate administrațiile din statele membre vor avea cunoștințele și instrumentele necesare pentru a obține o implementare adecvată a acestui act normativ în termenul prevăzut, și anume ianuarie 2018. După cum a spus și colegul meu, Există multe măsuri ce trebuie adoptate. <clears throat> Avem un interes comun împreună cu EBA să facem din această transpunere un succes. Cooperăm foarte strâns, avem uh, contacte, schimburi în mod regulat pentru a ne asigura că atât legislația de nivel 1 cât și măsurile de nivel 2 Uh, sunt uh, elaborate și, în același timp, uh, aplicate în mod corect. Mă voi opri aici și cu plăcere vă răspund la întrebări dacă, va, dacă vor exista. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vezembec, acum. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat să intervenim pe acest subiect. Este vorba de regulamentul privind comisioanele interbancare, care este situația, a intrat în vigoare în iunie 2015, faimoasele plafoane au intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Al doilea pachet de, de reguli vor intra în vigoare în iunie al acestui an, printre ele cele ce țin de separarea sistemului și uh, procesării. Am avut o așa numită reuniune de platformă cu statele membre, am, uh, au fost prezenți miniștrii de finanțe și autoritățile de supraveghere. Vorbim de, cu ei despre implementarea regulamentului. Vom avea o astfel de reuniune din nou în iunie, concentrându-ne asupra cel, celui de-al doilea pachet de reguli. Întrebarea cheie este dacă acest regulament va funcționa, dacă va avea efectul pe care ni l-am dorit cu toții. Uh, Parlamentul și Consiliul ne-au solicitat să uh, facem un studiu de evaluare a efectului acestui regulament. Avem o echipă care se ocupă de asta, stabilește întâi nivelul 0, deci parametrii de plecare, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, pentru a putea vedea apoi care va fi efectul său. Astăzi vorbim despre uh, standardele tehnice de reglementare, Um, articolul 7 spune că sistemele și infrastructura trebuie să fie independente în ceea ce privește contabilitatea, organizarea și post, uh, procesul de luare a deciziilor. Uh, suntem pe cale să finalizăm aceste uh, standarde. După cum am spus, în decembrie s-a publicat un document, s-a avut loc o um, audiere în februarie. În principiu suntem mulțumiți uh, de proces, dar ne îngrijorează întârzierea. Este clar că aceste standarde tehnice nu pot fi adoptate înainte de uh, intrarea în vigoare a regulilor în iunie, ceea ce înseamnă că în, va exista un semn de întrebare în cadrul industriei referitor la standardele tehnice ce vor trebui să fie uh, respectate. Uh, Bineînțeles, vor putea respecta proiectul de standard uh, tehnic, dar nu este sigur că acestea vor fi standardele finale. Acesta este un motiv de îngrijorare. Apoi uh, avem uh, îngrijorări în ceea ce privește anumite puncte um, specifice. Întâi că există o derogare referitoare la evoluții inovatoare, ne gândim că poate este prea extins, se vorbește și despre un proces, uh, un procesator de faliment, deci asta de incapacitate de plată. De asemenea, se pune întrebarea dacă n-ar trebui să existe un mecanism pentru prețurile de transfer pentru a arăta clar că nu există discriminare și ne îngrijorează posibilitatea de a pune în aplicare standardele. Mai ales este prevăzut un cod de conduită pentru personalul companiilor, dar nu, nu există sancțiuni și nu se știe cum se va aplica în mod concret acest lucru. Nu în ultimul rând, uh, există o descriere extinsă a serviciilor partajate, însă nu există criterii pe care trebuie să le respecte aceste servicii partajate. Deci, urmărim îndeaproape procedura de la EBA și așteptăm cu nerăbdare rezultatul final pentru a vedea dacă este în conformitate cu obiectivele noastre în uh, ceea ce privește acest obiectiv, acest regulament. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul uh, celor doi raportori. Pablo Zalba, întâi. Gracias, președinte, gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru aceste explicații și mulțumim mai ales pentru faptul că sunteți astăzi aici. După cum știți, în regulamentul MIF se spune că Autoritatea Bancară Europeană trebuie să prezinte normele tehnice de reglementare în fața Comisiei Europene pe 9 decembrie anul trecut. Autoritatea Bancară Europeană a prezentat propunerea sa de, pro, de proiect de norme tehnice de reglementare, data limită fiind 8 martie 2016. Înțeleg că Autoritatea Bancară Europeană speră să-și prezinte propunerea finală Comisiei în mai anul acesta, stabilind termenul de o lună pentru companiile vizate pentru a respecta cerințele pentru separarea cerută care fără îndoială se regăse- știți se găsește în articolul 7 a regulamentului MIF. Aș vrea ca să știu care este poziția Comisiei Europene în ceea ce privește această întârziere și aș vrea să știu dacă Comisia Europeană studiază posibilitatea de a rediscuta cu autoritățile competente în ceea ce privește implementarea normelor stabilite în regulamentul MIF pentru extinderea termenului de care, pe care acestea l-au la dispoziție pentru a respecta prevederile acestui regulament. Mulțumesc! Thank you, Antonio Tajani. Antonio Tajani. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentanților REBA și eh, ai Comisiei pentru faptul că au făcut aceste prezentări aici și pentru ce au de activitatea desfășurată având în vedere procedura pe două acte, certificarea părților terțe și cea referitoare la bază reglementară pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale. E bine că o parte a procedurii a fost finalizată, dar ideal ar fi ca întreaga procedură să se finalizeze, pe când ea este doar într-o fază incipientă. Aș vrea să reamintesc Comisiei și autorității bancare europene de voința politică a Parlamentului European care se regăsește în directiva aprobată în mai anul trecut. În ambele cazuri, atât în ceea ce privește standardele tehnice, cât și regulile de comunicare între autorități, Parlamentul a insistit, insistat asupra neutralității tehnologice a procedurilor. Standardele și regulile nu trebuie să fie instrumente pentru a exclude operatori de pe piață, lucru valabil atât pentru autoritățile naționale cât și pentru institutele bancare. Procedurile trebuie să fie inclusive, deci create în mod deschis și neutru. părțile terțe, consumatorii, specialiștii trebuie să poată folosi și să se poată bucura de aceste proceduri să le poată exploata. Pentru că un limbaj prea tehnic ar putea limita participarea la acest nou sistem. Sistem extrem de important care trebuie să facă mai accesibil sistemul de plăți care urmărește să răspundă evoluțiilor de pe piață. Parlamentul va veghea atent pentru a se asigura că se respectă voința sa. Și vreau să spun acest lucru în mod clar și explicit, atât către EBA cât și Comisie, pentru că pentru noi aceasta reprezintă o adevărată prioritate să fim de partea utilizatorilor, să fim de partea consumatorilor și să evităm să ajungem într-o um, îngreunare a limbajului care să ducă la excludere. Nu că s-ar fi propus așa ceva, dar scopul nostru este să veghem, să ne asigurăm că nu se întâmplă acest lucru. Sunt sigur că EBA și Comisia vor răspunde pozitiv solicitărilor Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum raportorii din umbră, Ole Ludvig, întâi. Tack så mycket. Eh, Mulțumesc. Acest uh, subiect al separării între operatorii de plată și procesatori mi se pare esențială pentru a asigura concurența pe piață. Stimularea concurenței este ideea întreagă a acestui uh, regulament. Ar scădea prețurile pentru consumatori și micile întreprinderi și uh, ne-ar permite să creăm o piață unică, reală. Însă, din păcate, această dezbatere a fost uh, lăsată la legislație de nivel 2. Trebuie să fie însă foarte clar cum poate fi pusă în practică această separare. Uh, standard, proiectul de standard tehnic merge în direcția cea bună, începe să semene cu ceva ce ar putea funcționa. Important este însă să nu fie diluat pe măsură ce ne îndreptăm înspre versiunea finală. Este important ca implementarea standardelor tehnice să fie efectuată în mod adecvat. Nu este acceptabil ca actori importanți pe piață să înceapă să nu respecte regulile um, valabile. În ceea ce privește PSD2, standardele tehnice adoptate sunt decisive pentru funcționarea acestei directive. Avem nevoie de concurență echitabilă, astfel încât să se poată lucra într-un mod sănătos și productiv. Pentru asta avem nevoie de un punct de plecare comun și acest lucru este clar la nivelul întâi de legislație. În ceea ce privește comunicarea între diferitele părți, există o serie de principii ce trebuie respectate. În primul rând, uh, cerințele de securitate trebuie să fie clare. Consumatorii trebuie să se simtă în siguranță în fiecare moment. Însă, în plus, nu ar trebui să existe prevederi care să um, facă să dispară pur și simplu anumiți actori de pe piață și anumite modele de, uh, de business. Ar fi inacceptabil dacă, practic, am uh, impune un uh, model de business unor actori. Trebuie să fie clar că modelurile existente trebuie să funcționeze în continuare. Și asta trebuie să fie respectat pentru regulile de la nivel 2. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că standardele tehnice să nu ofere posibilități băncilor să restricționeze piața prin măsuri detaliate uh, pe care le au la dispoziție în mod uh, în momentul prezent. Furnizorii terți trebuie să se asigure că produsele lor nu devin neatrăgătoare pentru consumatori. Este important să nu permitem băncilor să evite concurența, forțându-le să investească în propriile sisteme. Furnizorii terți trebuie să poată să se bucure de flexibilitate și de diferite uh, Uh, platforme tehnice, calculatoare, tablete, telefoane mobile și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt complicate din punct de vedere tehnic, însă linia generală este una simplă. Trebuie să creăm un set de reguli care să creeze concurență deschisă și echitabilă și uh, o piață în care să-și găsească locul toată lumea. Și fac apel la Comisie să țină cont de aceste elemente. Mulțumesc! Mulțumesc, Ashley Fox. Aș dori să mă refer întâi la uh, regulamentul privind comisioanele interbancare. Colegii de la EBA au spus că au fost informați târziu de acest mandat și cred că au fost chiar foarte politicoși când au spus asta, pentru că solicitarea de a produce aceste standarde tehnice a venit la finalul unui trialog, fără niciun fel de consultare cu uh, EBA. Și cred că este greșit uh, din partea legiuitorului să critique EBA pentru că nu-și respectă uh, termenele uh, atâta timp cât noi suntem cei care am impus un uh, calendar uh, imposibil de respectat în calitate de legiuitor, cred că noi ar trebui să fim mai. Um, să avem mai mare grijă când solicităm comisiei și altor agenții și autorități să um, producă documente și să lucreze la un dosar foarte repede și apoi să-i chemăm în fața noastră și să-i întrebăm de ce n-au terminat mai repede. Răspunsul este poate că trebuia să le dăm mai mult timp. Și uh, Uh, aici am cerut aceste standarde tehnice la finalul unui uh, trialog. Știm foarte bine că trialogurile nu sunt un moment bun de a pentru a produce legislație, se ajunge la compromisuri în ultimul moment. Și din câte am înțeles, Consiliul și nu Parlamentul au solicitat aceste, a solicitat aceste standarde tehnice. Asta este perspectiva mea referitor la cum s-a ajuns aici. Mă adresez Comisiei și EBA. În mod clar, încercăm să evităm ca aceste sisteme de carduri să uh, ofere beneficii propriilor lor sisteme în detrimentul uh, serviciilor de procesare. Aș vrea să vă întreb dacă aveți un exemplu în care au existat încălcări sau distorsiuni ale concurenței care să uh, valideze argumentele în favoarea separării. Și Um, pornind de la premisa că există astfel de încălcări, nu credeți că pur și simplu o separare a contabilității și a proceselor de organizaționale poate garanta același efect? Domnule președinte, acum aș vrea să mă refer la PSD2. În Regatul Unit s-a creat un grup de lucru uh, Uh, pentru a reuni actori din uh, domeniul bancar și fintech pentru a crea un standard uh, comun, o interfață comună, așa numită API, pentru a facilita schimbul de date între bănci și uh, furnizori terți. Un raport publicat de acest grup de lucru prevede că, că standardele comune de securitate ar trebui să permită băncilor să verifice dacă furnizorii terți au garanții de securitate în vigoare înainte de a le permite accesul la datele consumatorilor. Asta va reduce riscul de fraudă pentru consumatori. Regatul Unit Uh, um, grupul de lucru um, a sugerat crearea unui um, supraveghetor independent uh, pentru, aceste, uh, pentru acești furnizori terți și să se creeze o listă cu furnizori terți adopt, aprobați mă întreb dacă nu s-ar putea face același lucru la nivel european, lucru care ar putea răspunde la această nevoie de a ajunge la un echilibru între securitate, responsabilitate și PSD2. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie Intveld! Yes, thank you, Chair. I, I would... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ultima propunere făcută de Ashley, pentru că dacă e să privesc propria mea țară, știu că există bănci care folosesc lipsa deocamdată a unor standarde comune pentru a nu permite noilor veniți să intre pe piață și deci pentru a denatura concurența, ceea ce ar însemna un binevenit pas înainte. Și evident că e nevoie de ceva timp până când PSD va intra în vigoare și folosesc acest lucru pentru a reduce concurența, în loc să folosească acel timp pentru a anticipa deschiderea piețelor. Dar uh, întrebarea mea era alta, pentru că am cerut ca SEPA să fie inclusă în acest punct de pe ordinea de zi și n-ați menționat asta, domnule președinte, dar am cerut Comisiei Europene să raporteze cu privire la implementarea SEPA pentru că avem mesaje din partea cetățenilor care se confruntă în continuare cu probleme în acest sens. Și am primit destul de târziu un răspuns destul de succint din partea Comisiei și cred că pentru SEPA ar trebui să avem un raport detaliat cu privire la implementarea sa și mă întreb dacă nu cumva Secretariatul Econ nu a cerut acest lucru Comisiei. Putem aștepta un astfel de raport pe viitor? Mulțumesc! Matt Carty văd că nu e în sală. Domnul Raymond? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Sven Gigol și aș vrea să vă comunic un aspect și apoi să pun trei întrebări. În ceea ce privește plățile cu cărți de credit, observații recente subliniază faptul că furnizorii de cărți de credit încearcă să evite plafonarea uh, taxelor stabilită în regulamentul EU, invitând, inventând nu tax, noi taxe pentru utilizatori și așa mai departe. Comisia a identificat astfel de practici pentru a evita plafonarea taxelor pentru cărțile de credit stabilite în regulamentele UE, în cazul în care au fost detectate astfel de practici ce măsuri vor fi luate împotriva acestor uh, încercări? În ceea ce privește implementarea PSD2, cum uh, intenționați să abordați chestiunea plăților electronice din perspectiva siguranței plăților, mai ales uh, în cazul celor care au loc acolo unde se face achiziționarea. Mulțumesc! Thank you, Marco Valli. Mulțumesc, Marco Bali. Nu, nu, un interven. N-am nimic de spus pe acest punct. Thank you. Uh... Mulțumesc. Barbara Capel nu pare să fie în sală. Deci putem să-i dăm cuvântul lui Andreea Ria. Da, mulțumesc, domnule președinte la primul punct care a fost menționat cu privire la întârzierea la nivelul RTS pentru separarea IFR. Întâi de toate aș vrea să constat că lucrurile sunt foarte clare în majoritatea cazurilor am reușit să facem ce, ne, ce ne-am propus, dar din păcate au fost și situații în care nu ne-am putut uh, ridica la înălțime, pentru că detaliile au venit foarte târziu deci n-am putut să începem pregătirea odată ce negocierile demaraseră. Este un domeniu în care avem uh, nevoie de contribuții din partea entităților procesuale și a sistemelor de carduri înainte de a prelucra cererile. Chestiunea resurselor. Uh, nu vreau să exagerez aici, dar totuși trebuie să spun că dir că i-a fost șef de unitate și până acum două luni a avut un expert, un singur expert care se ocupa de plăți. Deci e o mare povară asupra noastră. Uh, Însă, faptul că există anumite RTS-uri care intră în vigoare după implementarea legislației primare, legislația 11.1, nu este nimic nou sau neobișnuit. Asta se întâmplă în mai multe domenii, lucru care ne-a fost confirmat. Și uh, Chestiunile care țin de standardele tehnice sunt finalizate după implementarea legislației primare. În afara întârzierilor cu care ne confruntăm noi, există și întârzieri la nivelul adoptării de către Comisie sau drepturilor de revizuire exercitate de Parlament și Consiliu. Deci întârzierile nu sunt neapărat neobișnuite. Ce am făcut pentru a face față acestei situații este că am clarificat în documentul de consultare că uh, ne așteptăm ca standardele finale să fie disponibile uh, um, mai mult sau mai puțin în momentul în care cerințele devin obligatorii pentru structurile de cadru și entitățile de prelucrare, astfel încât aceste entități să poată să se organizeze la nivelul contabilității, procesului decizional, pe baza acestor standarde și autoritățile să poată să ia în considerare aceste standarde în eforturile lor de implementare. Deci, e nevoie de toate aceste aspecte pentru a face față perioadei de tranziție impuse. Sunt într totul de acord cu accentul pe care îl pune Parlamentul asupra nevoii de neutralitate, procedurilor, asupra faptului că standardele trebuie să fie deschise și să se asigure că beneficiile cerute ajung la consumatorii finali. Fără îndoială, activitatea noastră se bazează pe aceste aspecte și suntem deschiși spre colaborarea cu dumneavoastră pentru îndeplinirea acestor obiective la finalizarea activității noastre. Mă bucur să aud aici că standardele tehnice merg în direcția corectă. Cum am spus, am primit comentarii, le revizuim și sperăm să terminăm toate aspectele care țin de IFR destul de repede. De asemenea, nu încercăm să impunem uh, un singur model de afaceri jucătorilor existenți pe piață, ideea fiind să păstrăm proporționalitatea și să uh, reflectăm diferențele care există la nivelul practicilor. Dar sigur, suntem dornici și să impunem standardele și principiile comune necesare pentru a um, respecta cerințele din legislație. Dirk, nu știu dacă vrei să intervii și tu și să răspunzi la întrebări. Nu cred că întrebările ne sunt adresate neapărat nouă în ceea ce privește posibilitatea de a avea autorități la nivel european care să garanteze aceste aspecte de securitate. Nu avem noi capacitatea de a ne ocupa de aceste lucruri, dar în ceea ce privește PSD2 avem mandatul de a asigura cooperarea și convergența uh, practicilor dintre autorități. Prin urmare, în structura actuală suntem gata să sprijinim cooperarea și standarde ridicate între autorități. Și am să mă opresc aici din intervenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salas. Da, dacă îmi dați voie, vreau să intervin eu întâi în ceea ce privește IFR. Există cinci puncte pe care mi le-am notat și o să încerc să fiu concisă. Întrebarea domnului Zalba. Dacă implementarea articolului 7 ar trebui să fie amânată, având în vedere întârzierile de la nivelul EBA. Nu credem să fie necesar. Autoritățile naționale sunt capabile să implementeze această dispoziție și să nu uităm că articolul 7.6 spune că EBA poate dezvolta, poate elabora standarde, dar nu e obligatoriu. Deci poate EBA nu au hotărât să elaboreze astfel de standarde și atunci autoritățile naționale trebuie să se ocupe de asta. Autoritățile naționale pot implementa articolul în forma sa actuală. Sigur că pot să analizeze proiectele de standarde publicate de EBA, dar ei aleg dacă fac acest lucru sau nu. De aceea noi credem că nu e nevoie să amânăm implementarea. Cred că am luat notă de intervenția domnului Ludwig și anume că efectul regulamentului nu trebuie să fie diluat și vom lua acest lucru în considerare în dialogul cu EBA, odată ce există proiectul final de standarde. Domnul Fox, întotdeauna e bine dacă Parlamentul și Consiliul vor să dea mai mult timp Comisiei și autorității bancare. Dar, cum am spus, standardele nu erau obligatorii. E bine că ele există, că EBA a hotărât să elaboreze standarde, căci e bine și că industria este consultată, că există standarde mai detaliate și că Parlamentul, Consiliul și Comisia au ocazia să analizeze aceste lucruri. Însă, încă o dată, nu era obligatoriu, deci, în acest sens, rezultatul, am spune noi, este unul bun. Și nu credem că e nevoie de amânări. EBA face eforturi, deci nu avem critici în această direcție. În ceea ce privește exemplele pe care le-ați solicitat cu privire la faptul că n-a existat o decuplare a dus la probleme. Există astfel de ex- exemple în sectorul energetic, dar nu cred că asta vă interesa. Ar trebui să spunem că în mod regulat primim plângeri neoficiale venite din partea actorilor din industria de prelucrare care spun că aceste sisteme oferă servicii cuplate sau folosesc propriile companii de prelucrare. Dacă ne uităm la exemple concrete, există un caz în țările de jos, de la anii, finele anilor 90, când autoritatea pentru concurență a forțat băncile să nu mai folosească acea infrastructură comună. Un exemplu de decuplare. Un alt exemplu ar fi că băncile, în cadrul SEPA au hotărât să facă o separare între structuri și infrastructură, lucru care a fost preluat apoi și de BCE, care a creat standarde pentru separarea dintre aceste sisteme de carduri și infrastructură. Și ultimul punct, prezentat în numele domnului Gigol. Dacă Comisia este conștientă de faptul că există plângeri cu privire la sisteme și bănci care inventează noi taxe, da, am auzit asta și analizăm lucrurile. Trebuie să fim un pic precauți în sensul că uh, acest lucru este posibil doar dacă există o canalizare a fondurilor de la partea care dobândește către partea emitentă. Deci taxele, dacă apar noi, nu înseamnă că e neapărat o posibilitate de a eluda plafonarea. Știm că există astfel de acuzații și în măsura în care ele ajung la urechile noastre, ne ocupăm de ele împreună cu autoritățile de supraveghere, cele mai competente să facă acest lucru de altfel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sales! Mulțumesc, domnule președinte! Câteva intervenții cu privire la PSD2. Întâi de toate, suntem de acord cu, ce, cu comentariile făcute de domnul Tajani și domnul Ludvigson că principiile de bază ale PSD2 trebuie să fie respectate și rolul nostru este acela de a ne asigura că toate intențiile inițiale de la nivelul uh, autorităților de reglementare vor fi respectate și facem asta prin eforturile de transpunere alături de statele membre, prin monitorizarea noastră normală și um, asta ca parte a competențelor normale ale Comisiei Europene. În ceea ce privește faptul că uneori există percepții e acum că industria bancară, băncile de pe piață blochează oarecum intrarea pe piața noilor jucători. Am auzit și noi acest lucru și probabil că sunt cazuri în care acest lucru este adevărat. Avem legături cu industria, cu consumatorii, cu TPP-urile, cu băncile și cred că e corect să spunem că suntem conștienți de faptul că multe bănci se pregătesc cu seriozitate să, pentru implementarea PSD2. Încercăm să anticipăm o parte din aceste schimbări, încearcă și să-și adapteze partea infrastructurii, deci probabil că există puncte de vedere diferite, dar este clar că piața se pregătește pentru aceste schimbări care se vor concretiza în ianuarie 2018. Și un comentariu scurt în ceea ce privește intervențiile specifice referitoare la Regatul Unit, cum a menționat domnul Fox. Am citit cu interes detaliile care vin din partea grupului de lucru bancar din Regatul Unit. Avem legături cu o serie de factori implicați în aceste activități și vă pot spune că lucrurile evoluează foarte repede, în mod dinamic, în Regatul Unit. În ceea ce privește posibilitatea de a avea o autoritate pentru a verifica aceste TPP-uri, în textul de nivel 1 nu se prevede acest lucru de către legiuitori, nici comisia nu făcut așa ceva. Ca o primă reacție aș spune că poate că ar fi mai inteligent ca deocamdată să ne axăm pe transpunerea corectă a nivelului 1 a standardelor și orientărilor prezentate de EBA, lucru de care ne și ocupăm acum. Nu va trebui să analizăm lucrurile cu un pic mai mare atenție. Și în final, doamna Intveld, ați venit SEPA. Comisia lucrează intens la acest aspect. Termenul, dacă știți, a fost uh, amânat din februarie 2014 în august. Deci acum suntem cu cam 2 ani în urmă în ceea ce privește implementarea SEPA. În Juridic, toate statele membre sunt perfect aliniate, dar există plângeri din partea cetățenilor cu privire la dificultățile cu care se confruntă, în special atunci când e vorba de debitul direct. Am urmărit lucrurile de aproape, am emis sau am prezentat 10 cazuri pilot UE, deci vorbim de faza pre-procedura de infracțiune și constatăm că lucrurile au escaladat, în special în cele patru mari state membre unde major... de unde vin majoritatea plângerilor. Cele pat... principale patru state membre euro. Și în ultimul timp n-am mai primit plângeri din partea utilizatorilor finali. Prin urmare, e clar că în ultimele 12 luni autoritățile au adus ajustări Uh, în ceea ce privește notificarea autorității competente în domeniu pentru implementarea cerințelor SEPA, în special, mai ales în ceea ce privește utilizarea PS. Dar dacă vreți, vă stau la dispoziție bilateral pentru informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim și pentru aceste răspunsuri așa de detaliate și întrebări orale puse de întreb colega Invelt. Sper că este mulțumită de răspuns. Deci putem încheia partea aceasta de examinare. Mulțumim lui Andreea Ria, reprezentantului Comisiei, pentru acest schimb de vedere așa de important referitor la o componentă foarte relevantă a pieței unice și a integrării financiare. Mulțumesc, ne oprim acum și reluăm la 11.45 cu voturile.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

Dear colleagues, Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe sesiunea de vot. Vă rog să facem un test. Testăm votul. Introduceți cartelele de vot. Please, still some colleagues to vote for... A votat toată lumea? În regulă, așadar testul uh, este adoptat, spune, glumește președintele. Începem cu primul raport, raportul uh, Rozati privind schimbul uh, obligatoriu automat de informații în domeniul impozitării. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 84, cine este pentru, împotrivă, verificăm din nou, 84. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 87 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. Ar trebui să fie respins, dar verificăm. Vote is closed. Is adopted. 88. Aprobat. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 88. Votul este deschis. Vote is closed. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, dar cred că este respins. Verificăm. PPU are un vot în plus. Acum e bine. Încheiem votul. Se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 96, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu un vot. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 97. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 98. Votul este închis. Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat, dar verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Cu un vot. 101. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 102. Pentru, împotriva abțineri, respins. 103. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 107. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Mi s-a părut că PP-ul era pentru. Votul este închis. Se respinge. Mi s-a părut că PP-ul a votat pentru greșeala mea, spune președintele. stop pentru, împotrivă, verificăm. se respinge 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 110 pentru, împotrivă, verificăm 110. Votul este închis se respinge 111 pentru, împotrivă, abține respins, 104 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, îmi pare rău, pentru că aș ruga FDD-ul să ridice mâna, pentru că altfel o să trebuie să verificăm fiecare amendament în parte. Votul este închis. Se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 113, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm din nou. Îmi pare rău, nu vă văd ridicând mâinile. Votul este închis, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, verificăm. Votul este închis. Respins cu un vot pentru. 117. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromisul B, prima parte, pentru împotriva abținere adoptat. A doua parte, pentru împotriva abținere, adoptat. 121 pentru, nu, amendamentul 6 se corectează președintele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis, 125, da? Votul este închis, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri respins. 128 pentru, împotrivă, Verificăm 128. Votul este închis. Respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Votul este deschis. Votul este închis se respinge, 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins, verificăm, votul este deschis, votul este închis, respins, 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137 pentru, împotrivă. Verificăm 137, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este închis. Se respinge. 139. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 140 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Votul este deschis. Scuze, am crezut că PP-ul e pe minus, dar ați ridicat mâine mai târziu. Bun, atunci este adoptat. Votul este închis, adoptat. 141 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 141. Votul este închis. Respins cu număr egal pentru și împotrivă. 142 pentru împotrivă. Verificăm. Votul este închis. Respins. Amendamentul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 15. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate adoptată, spune președintele, amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul E pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 34 pentru împotrivă. Haideți să verificăm din nou. Da, trebuie să fie respins. Votul este închis. Respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36, nu, s-a mutat. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. E respins, dar haideți să vedem, spune președintele. Votul este închis, respins, 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 42 pentru, împotrivă, Verificăm 42, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 45, pentru, împotrivă, verificăm, votul este deschis. PPE-ul are un vot în plus. Votul este închis. Se respinge la distanță de, diferență de un vot. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, verificăm 47, votul este deschis. se adoptă. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul H, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că este adoptat. Mai trebuie să mai voteze doi colegi. E în regulă acum. Bun. Votul este închis. Este egalitate, deci e respins. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu. Mă scuzați, PP-ul sunteți pentru sau împotrivă? Bun, haideți să verificăm, spune președintele. Votul este închis. Respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis, respins. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu văd uh, poziția ALDE. Verificăm electronic. Vă rog să ridicați mâinile. Votul este închis. Respins. 64. Cine este pentru? împotrivă. Verificăm 64, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge la diferență de un vot. 65, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 65. Votul este închis. Din nou egalitate, respins. 66, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 66. Votul este închis. Se respinge la diferență de un vot. Deci un voturi foarte strânse. 69 pentru, împotrivă. Verificăm 69. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 70, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 3 nu se votează. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, Verificăm 72, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 73 pentru. Împotrivă. Verificăm 73. Votul este închis. Adoptat. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate. Se adoptă 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul uh, I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 67-68. Voturi separate, vot cu apel nominal. Deci vot cu apel nominal 67, votul este deschis. Votul este închis, respins. 68 la fel vot cu apel nominal, aceeași procedură, votul este deschis. Secretariatul spune că nu sunt identice, deci ar trebui votate amândouă. Așadar, deschid votul. Votul este deschis. Așteptăm să voteze toată lumea. Votul este închis. Și se respinge. 133 pentru împotrivă abțineri verificăm votul este deschis votul este închis se respinge. 39 e caduc. Bun, atunci votăm 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 135, votul este deschis. Votul este închis. respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, respins, da? Votăm textul astfel amendat, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. 46 pentru, 0 împotrivă, 11 abțineri. Votăm uh, propunerea de rezoluție legislativă. Votul este uh, deschis. Vot cu apel nominal. Vă rog să votați, spune președintele. Văd că mai sunt încă mulți colegi care trebuie să voteze. PPE-ul are un vot în plus. Votul este închis. 45 pentru, 0 împotrivă, 11 abțineri. Adoptat. Felicitări raportorului. Trecem acum la proiectul de raport von Weizsäcker cu recomandarea Comisiei privind monedele virtuale. Compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. IMCO 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul C. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 60, cine este pentru? PPE-ul. Cine este împotrivă? Abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. Votul este deschis. Votul, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotriva abțineri adoptat. 63 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul D, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. IMCO 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul F pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul G pentru, împotrivă, abținere. Adoptat. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abținere. Adoptat. 85 pentru, împotrivă. Verificăm 85. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. 86, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul H, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul I, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul J, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 101, cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 101, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul K. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul L. Cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. IMCO 14 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Citarea 1. Putem vota în bloc citările? Da. E în regulă? Votăm în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul M. Pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva abțineri respins. IMCO 2, da, cine este pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 9, cine este pentru, împotriva abțineri respins. 10 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 13. Votul este închis. Respins cu diferență de un vot. Amendamentul 14 respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Votăm textul astfel amendat. Votul este deschis. Vot cu apel nominal. Votul este închis. 54 pentru 1 împotrivă, Două abțineri, adoptat. Felicitări raportorului. Acum votăm raportul domnului Stolojan, cred că are cel mai lung titlu pe care am avut până acum, deci nu o să-l citesc, spune președintele. Standarde internaționale de uh, contabilitate, IAS, IFRS, compromisul uh, B pentru împotriva abțineri, compromisul A, mă scuzați, adoptat, compromisul B cu amendament oral al verzilor pentru împotrivă, verificăm, votul este deschis. Votul uh, e închis, se adoptă amendamentul 43 pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 44 împotrivă, uh, pentru adoptat, 45 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul C pentru, împotrivă, abținere adoptat, 48 adoptat, 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 50 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 51 cu amendament oral pentru, împotrivă, votul este deschis. Votul este închis. Cincizeci și doi pentru, împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă compromisul de prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, votul este deschis, verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cont 11 cu amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 66, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Votul este deschis. 66. Votul este închis. Compromisul H, prima parte. Compromisul H cu amendament oral. Împotrivă. Pentru împotrivă verificăm. Votul este deschis. Deci compromisul cu amendament oral. Mai trebuie să voteze unii colegi. Votul este închis. Respins cu un vot. Deci votăm compromisul original. Se adoptă amendamentul 71 pentru verificăm. Votul este deschis. se adoptă. Compromisul I, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 10, textul original adoptat. Compromisul J, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 77, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul uh, uh, J adoptat, compromisul K pentru împotriva abținerea adoptat, Compromisul L, pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 81, pentru împotriva abțineri adoptat. 82, pentru împotriva abțineri adoptat. 83 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, verificăm. 87, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu diferență de un vot. 88 pentru, împotriva abțineri adoptat. 89 pentru, împotriva. Cred că e aceeași majoritate, de verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins cu diferență de un vot. Amendamentul 90 cu amendament oral al raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 91 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 92 pentru, împotriva abțineri, respins. Ori, original te Textul original, trebuie să-l votăm? Nu, regulă. Compromisul M pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul N cu amendament oral și apoi un uh, vot pe părți. Deci, întâi votăm prima parte cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm ca să fim siguri. Prima parte cu amendament oral. Vote is closed. Yes, it's rejected. S-a închis uh, votul, se respinge și votăm a doua parte. Deci, a doua parte înseamnă, de fapt, uh, textul original. Cine este pentru? A doua parte. Da, este compromisul uh, inițial. Deci pentru împotrivă, dar verificăm uh, la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem apoi a treia parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A patra parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 18, textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. Referirea 1, textul original, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 Ba nu, referirea 2, textul original, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 2, pentru împotriva abțineri se adoptă, uh, referirea 3, textul original, pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 3A cu amendament oral, pentru împotriva abțineri se adoptă, referirile 4 până la 11, textul original, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, textul original la 13 și 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, textul original la referire la 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15b cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă, textul original 16-18 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 16 cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 cu amendament oral din partea raportorului pentru împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul TA pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul UA pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul dublu, amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Textul original la considerentul J pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul M, textul original pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votul în ceea ce privește textul așa cum a fost el modificat, vot prin apel, apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 52 pentru și 5 uh, abțineri. Felicitări raportorului. Iar acum votul final, proiectul de aviz din partea domnului Tremosa în ceea ce privește raportul jurii referitor la monitorizarea aplicării legislației europene, raportul anual 2014, compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul BA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm aici. Acum cei de la FDD par să fie pentru. S-a închis votul se respinge. Compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, verificăm 38, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, aliniatul 6 textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă abțineri s-a deschis votul pentru verificare la 63. S-a închis votul, se respinge. Compromisul K pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 78. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm textul așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. Roll call vote. Vot cu apel nominal. Vote is closed. 32. S-a închis votul, 32 pentru, 24 împotrivă, nicio abținere, se adoptă, felicitări raportorului. Și cu aceasta încheiem reuniunea noastră de astăzi. Reuniunea următoare va avea loc luni după amiază pe 23 mai de la 3 la 7.30 6.30 se corectează președintele și marți de la 9 la 12.30. Mulțumesc tuturor! Reuniunea noastră se închide aici.